toată concurența. Există încă de pe acum consecințe nefaste asupra transportatorilor aerieni din Uniunea Europeană, cu toate că s-au făcut restructurări și reforme importante în domeniul aerien. Atunci când există asemenea afectări ale concurenței, noi, Uniunea Europeană, trebuie să întreprindem acțiuni concrete. E nevoie de măsuri concrete împotriva companiilor aeriene subvenționate de dumping. E nevoie de reacții și din partea uh, regiunilor care se află în afara Uniunii Europene, în ceea ce există discriminare față de transportatorii aerieni în afară. Regulamentul 868 începe cu anumite criterii pentru anchete atunci când există discriminare sau când există daune, când acestea sunt previzibile însă încă nu s-au întâmplat. Comisia Europeană vrea să fie activă atunci când ceva pare să se întâmple, pare ceva înspăimântător. Stimați colegi, Direcția Generală TRAN deja se gândește la așa ceva atunci când există o amenințare un, și își dorește să devină activă. Faptul că lucrul se întâmplă așa e mulțumită Parlamentului European, pentru că e, e ceea ce am reușit noi să obținem în trialog. Și aici regulamentul 868 capătă putere. E într-adevăr un instrument care să descurajeze, pentru că dacă va funcționa foarte bine, nu va trebui să-l folosească nimeni. E de asemenea și un instrument diplomatic, regulamentul 868, pentru Europa și pentru statele sale membre, care nu pot să se apere singure împotriva discriminării. Dar dacă reușim să acționăm toți cei 28, avem o influență la nivel global. Lucru valabil și pentru domeniul aerian. Cerința aceea America First, China First, pentru toate acestea, Europe is together, Europa e împreună. Mulțumim Comisiei pentru o un text foarte bun ca, pe care să-l folosim ca bază. Mulțumesc pentru negocierile care au avut loc și le mulțumesc colegilor mei care m-au ajutat foarte mult. Iată că avem acum un element important pentru o Europa puternică și o Europa cu o concurență loială. Iată că avem acest pas important pentru o Uniune Europeană mai puternică. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și acum din partea Comisiei Europene are cuvântul domnul Oettinger. Vă rog. Domnule președinte, stimați europarlamentari, doamnelor și domnilor, o înlocuiesc pe doamna Bulci, care este bolnavă și voi vorbi în numele ei astăzi. Ea vă mulțumește pentru faptul că negocierile au avut loc într-o manieră atât de constructivă. Îi mulțumesc domnului Piper pentru toate cele făcute în acest raport și faptul că s-a făcut acest raport a fost discutat în comisiile parlamentare de resort, astfel încât există un conținut important făcut la care s-a ajuns prin munca dumneavoastră dumneavoastră. Atât raportorul cât și raportorii din umbră au făcut o muncă importantă aici. Adoptarea acestui nou regulament pentru protecția concurenței în domeniul aerian e un pas foarte important în punerea în aplicarea strategiei noastre europene pentru spațiul aerian. E un lucru de care se ocupă deja Comisia de mulți ani și iată că acum avem și o bază juridică pentru acțiunile noastre. Acest text legislativ este un element important din instrumentarul nostru pentru o concurență echitabilă în domeniul aerian european și un element important în politica externă față de alte state atunci când vorbim despre concurență echitabilă. Modificările care au avut loc în schimbările care au avut loc în acest sector pentru pasageri, pentru marfă în întreaga lume, sunt niște transformări importante și avem nevoie de o politică comună europeană și de instrumente care să ne ajute. Instrumente care să ne ajute astfel încât toți transportatorii aerieni să se bucure de o concurență echitabilă și să putem să le o garantăm pe aceasta lor. Vorbim despre transportul aerian în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Jumătate dintre companiile aeriene care sunt în Uniunea Europeană sunt implicate aici și mai avem companii care și-au sediul în state terțe și activează aici. E o concurență pe care noi o acceptăm și o valorăm, dar importantă e și conectivitatea indiferent de cine o pune la dispoziție. Pentru zborurile din Uniunea Europeană, transportatorii aerieni din statele terțe se bucură de garanții din partea noastră și faptul că anumite dispoziții europene sunt valabile atât pentru ele cât și pentru companiile din Uniunea Europeană. Noi, Uniunea Europeană, ne dorim o concurență echitabilă în aceleași condiții. Putem să constatăm că uh, dacă lucrurile rămân neschimbate, atunci companiile europene care activează în afara Uniunii Europene nu se bucură întotdeauna de condiții echitabile, ci sunt discriminate în afară. Poate să aibă loc o discriminare a acestora în exterior. Noi, Comisia Europeană, cu sprijinul dumneavoastră al Parlamentului European, sprijinim această idee de a avea o concurență într-un cadru multilateral și să existe o legislație armonizată la nivelul întregii lumi. Dar nici OMC-ul, nici ICAO, directivele ICAO, nu sunt pentru o concurență echitabilă în viitorul apropiat. Nu sunt niște instrumente realiste pentru viitorul apropiat. De aceea, noi, în Uniunea Europeană, avem diferite acorduri acorduri cu statele terțe, astfel încât să ne putem bucura de o asemenea concurență echitabilă au existat asemenea acorduri făcute până acum de statele membre, fiecare în parte, 28 de state membre sau 27 de state membre și acorduri cu statele terțe. Nu pare o abordare foarte inteligentă. De aceea, prin acest regulament pe care îl discutăm acum, Uniunea Europeană are baza pentru un instrument credibil și eficient, un instrument cu care să putem lucra în interesul statelor membre cetățenilor, pentru locuri de muncă, pentru companiile aeriene, un instrument prin care putem să luptăm împotriva practicilor comerciale neloiale. Acest regulament pe care îl avem în fața noastră acum, de care v-ați ocupat și dumneavoastră, este un element foarte important și e important ca continuarea ceea ce s-a întâmplat în anul 2004 și ce a fost atunci ineficient, ce nu s-a putut pune în aplicare atunci, regulamentul din trecut. Acum, acest nou regulament este aliniat cu provocările care există acum în domeniul aerian. Procedura este mai clară și mai eficientă. Noi, Comisia Europeană, punem în continuare accentul pe acordurile în domeniul aerian cu statele terțe. Importante sunt relațiile cu partenerii, cu statele terțe. Aici important e dialogul. Dialogul are uh, Dialogul primează față de măsurile unilaterale. De aceea cred că această seară e o seară importantă pentru concurența echitabilă între companiile din Uniunea Europeană, companiile din statele terțe și e un document bun pentru cetățenii noștri care, care zboară cu toate aceste companii. Încă o dată mulțumesc Parlamentului. Vielen Dank, grazie mille comisar. Mulțumim, vă mulțumim, domnule comisar. Și acum, din partea Comisiei Econ, are cuvântul doamna Tremosa. President, tiba comisar, uh, willkommen ein anderes Mal zu diesem Parlament. Domnule comisar, bun venit în Parlament. Of increased competition between air transport actors at global level, fair... Concurența Um, loială și condiții legale reprezintă principii generale esențiale, indispensabile pe care trebuie să le promoveze Uniunea Europeană. Uh, să cerem uh, pentru concurență loială nu poate fi considerat protecționism. am uh, făcut apel la anumite companii uh, europene să se restructureze și uh, să nu mai primească ajutor de stat. Acum cer mai multă transparență și reguli clare în ceea ce privește um, companii aeriene din state terțe care operează în Europa. Uniunea Europeană înseamnă 500 de milioane de potențiali pasageri către Asia pentru liniile aeriene din state terțe traficul crescând către Asia, trebuie să țină cont de acordurile de aviație uh, cu restul lumii care sunt negociate de comisie. Cred că trebuie uh, legată clauza uh, de transparență financiară în acordurile um, cu state terțe, în investițiile um, în companiile aeriene în state terțe. Eh, acum nu se asigură concurența loială. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Începem cu eh, intervențiile în numele grupurilor politice. Începem cu PPE-ul și dau cuvântul domnului Van de Camp. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Țin să salut pe domnul comisar Oettinger. Îi mulțumesc pentru prezență și sper să poată transmite dorințele noastre de sănătate, doamne comisar Violeta Bulc, uh, înțeleg că se simte puțin mai bine. Mai vreau să mulțumesc și lui Marcus Piper, colegul meu, care a desfășurat o muncă extraordinară pentru ca dosarul să poată fi finalizat. Și, în mod interesant, domnule președinte, acest dosar s-a finalizat sub președinția austriacă, dar suntem un pic în întârziere pentru a uh, dezbate aici rezultatul uh, trialogului. E limpede, domnule președinte, și colegul meu de la Econ tocmai a spus-o, a spus-o și domnul comisar, avem pe masă un dosar extrem de important care uh, în lunile din urmă nu a făcut decât să câștige tot mai multă importanță pentru că am văzut pe scena internațională tot mai multe tendințe naționaliste și Uniunea Europeană are sarcina de a menține deschisă circulația aeriană. Sigur că e mai ușor de zis decât de făcut. Avem nevoie și de o piață cu concurență loială. E un lucru foarte important. Există foarte multe practici uh, neloiale, există ajutoare de stat ilegale. Nu vorbim doar de pistele de aterizare sau de cherozen, nu vorbim doar de țările arabe, ci și de China, Hong Kong sau Singapore. Iar uh, acolo transportatorii noștri aerieni se confruntă cu practici de concurență neloială. Sperăm că acest dosar să amelioreze poziția sectorului nostru aviatic și sper să uh, fie totul mult mai onest. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Acum, pentru grupul Social și Democrat, domnul Price. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Baza bunăstării în Uniunea Europeană e concurența echitabilă și egalitatea socială, lucruri care sunt valabile și în domeniul aerian. Noi, ca legiuitori, trebuie să ne asigurăm că îi protejăm pe cetățeni și companiile noastre de concurența neloială. E nevoie de locuri de muncă pe termen lung și calificate în Uniunea Europeană. Trăim într-o eră a conflictelor comerciale și vedem că există aceste instrumente de amenințare. Doar așa ne putem asigura că vor exista reguli echitabile la nivel global pentru Europa. O revizuire a regulamentului 868 era neapărat necesară. Din partea Consiliului, însă, Imaginea care a reieșit a fost una diferită. Mie mi-a fost greu să înțeleg că a existat un grup de state care a fost împotriva unei asemenea măsuri, de, un asemenea instrument de protecție comercială și în ceea ce privește acele subvenții ilegale care erau date transportatorilor aerieni și se ascundeau sub motoul pieței libere. Pentru noi, Parlamentul European e deci un mare succes faptul că acum reușim să facem ceva pentru dom- domeniul aerian. Avem un asemenea text de lege robust. Iată că avem acum un instrument eficient astfel încât să ne putem uh, proteja de subvenții care ne afectează din statele terțe. Nu e vorba aici de un protecționism și care să afecteze pasagerii sau conectivitatea. Transportatorii noștri aerieni au nevoie de o concurență echitabilă. În grupurile politice am reușit să ajungem la un compromis important pentru acest regulament și trebuie să-i mulțumim raportorului nostru, domnul Marcus Piper și echipei sale și trebuie să le mulțumim și tuturor acelora care s-au implicat în această muncă constructivă. Vă mulțumim și acum are cuvântul doamna Foster din partea ECR. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am parcurs o care lungă de la primul schimb de opinii la acest dosar. Textul inițial uh, al comisiei uh, din regulamentul 868 avea o abordare protecționistă care permitea comisiei să impună sancțiuni companiilor aeriene în state terțe înainte de investigații adecvate. Acest lucru a transmis uh, partenerii noștri internaționali de comerț uh, un mesaj foarte pesimist și uh, ne-ar fi făcut foarte rău reputației și conectivității noastre textul inițial ar fi permis companiilor aeriene uh, incompatibile să mm, uh, se plângă față de situația celorlalte companii. Desigur, e bine să eliminăm uh, competiția neloială, dar nu cu prețul afectării alegerii consumatorilor și reducând locurile de muncă. După trialog pot susține acum acordul mai ales uh, pentru că clarifică competențele statelor membre, printre care soluționarea litigilor prin uh, acorduri bilaterale uh, de servicii cu state terțe și nu numai. Um, cred că în sfârșit am ajuns la un echilibru satisfăcător care cred că va permite uh, pieței UE, uh, state terțe, să crească și să inoveze. Întotdeauna trebuie să avem o astfel de abordare uh, deschisă pentru că este mai avantajoasă pe termen lung. Și dacă îmi permiteți, domnule, domnule președinte, probabil acesta va fi ultimul discurs în această sală. Primul a fost în 1999. Vreau să profit de această ocazie pentru a le mulțumi interpreților de aici și de la Bruxelles, secretariatului și tuturor întregului personal personal al Parlamentului European și al restului instituțiilor pentru susținere și profesionalism. Le mulțumesc uh, mult succes în uh, acțiunile lor viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! În numele grupului ALDE are acum cuvântul domnul vicepreședinte Telicca. Două minute. Uh, thank you, Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a-i mulțumi lui Jackie Foster pentru a fi o foarte bună colegă și îi urez toate cele bune. În ce privește acest proiect de regulament, aș, trei cuvinte cheie. 1. Eficacitate. 2. Complementaritate. Și 3. Dialog. Eficiență pentru că, în sfârșit, avem un instrument care, uh, prin natură, apără comerțul, dând puteri comisiei să investigheze dacă există motive sau poate plângeri sau în proprie inițiativă să analizeze aspectele de concurență neloială. Comisia nu va mai trebui să aștepte ca companiile de transport aerian să fie impactate, afectate, ci va fi în poziția de a acționa dacă există dovezi de așa uh, numite amenințări. Și a fost un element cheie în negocierea acesta. Eficacitate și pentru un alt motiv. Avem un calendar clar pentru a investiga și pentru a finaliza investigațiile, dar avem și posibilitatea de a scurta calendarul dacă apar situații de urgență. Eficacitate și în sensul în care regulamentul oferă Comisiei mijloacele să reechilibreze concurența prin uh, operațiuni de natură financiară. Complementaritate de ce? Pentru că Industria noastră nu poate fi competitivă doar prin aceste măsuri, dar cu acordurile bilaterale cuprinzătoare avem un sistem mai complet și o investigație um, care e în derulare poate uh, alimenta mm, aceste acorduri bilaterale. Despre dialog acum. Am uh, derulat uh, astfel de dialoguri cu toate părțile interesate din statele membre și apoi Vom avea un dialog cu partenerii prin acordurile bilaterale și mecanismele bilaterale și, în fine, în sfârșit, în sfârșit, Parlamentul European va fi informat pe parcursul negocierilor. Asta nu înseamnă protecționism, ci un instrument uh, de care vom putea beneficia. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Acum, uh, pentru verzi, îi dau cuvântul doamnei Deli. Dragi colegi, vom vota un, cel mai recent regulament și poate unul din ultimele al, acestui, al acestei legislaturi pentru transportul aerian. Sector, concurența în sectorul aerian e o, o mare problemă. Haideți să luăm doar companiile din golf. Ele sunt subvenționate de statele lor, în special pentru a plăti cherosenul, pentru a plăti taxele de aeroport, ceea ce pentru mine este un adevărat scandal. E sursa de mii și mii de locuri de muncă distruse pentru concurenților care nu pot să supraviețuiască și tot atâția salariați deci, care sunt dați afară. Acest flagel antrenează și un altul, căci de fiecare dată când această concurență neloială antrenează închiderea directă între Europa și Asia, se face mm, profitul unui, unei traiectorii mult mai lungi, eh, care de acum durează mult mai mult și trece prin hubul Golfului. Acest sector aerian ignoră temele ecologice și sociale Explozia traficului aerian este uh, o, un prejudiciu pentru climă și pentru uh, sectorul social, consumatorii, cetățenii. Noi suntem toți victime ale acestuia. Vă reamintesc, sectorul aerian înseamnă 3% din emisiile mondiale, adică e proporția de emisii pe care o generează o țară precum Germania. Ce facem ca să remediem aceste lucruri? Eu cred că mult prea puțin. Uh, dar acest rău e foarte profund. Uh, a reforma sectorul aerian este o provocare colosală. Am văzut-o în acordurile de la Paris. Pentru a salva uh, clima, că sectorul a fost pur și simplu exclus de la respectivele negocieri. Dar ce mă întristează și mai tare e că astăzi Europa se supune unui sistem mondial care refuză să-și asume responsabilitatea în lupta împotriva schimbării climatice. Totuși, există țări cu mult voluntarism care sunt gata să atace aceste probleme din sectorul aviației și care astăzi propun mai multe soluții, crearea unei taxe cherozen, interzicerea recentă a volurilor uh, de curier direct, Bruxelles-Amsterdam, de exemplu. Domnule comisar, nu mai avem timp să așteptăm pentru ca sectorul aerian să se reformeze singur. Noi, legislatorul european, Trebuie să răspundem acestor sfidări. Sectorul aerian e o provocare. Am spus-o, sigur. E o provocare la nivel economic, la nivel social, dar mai ales o provocare la nivel climatic. Și aici Comisia este mult prea tăcută. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim mult. Acum dăm cuvântul pentru Guengel. Domnul Pimenta Lopez, un minut și jumătate, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această propunere de regulament conține niște elemente pe care noi nu le putem sprijini. Vorbim de piața internă, protecția transportatorilor aerieni, da, dar s-ar putea ajunge la un monopol european în domeniul aerian. Iar acest lucru ar distruge transportatorii aerieni uh, care au reieșit din privatizarea companiilor naționale. Așa că statele sunt cele care ar putea să fie foarte afectate. Înseamnă de asemenea că și angajatorii își vor vedea drepturile limitate în acest domeniu. Pe ce se stabilește acest regulament? Pe faptul că există diferențe între transportatorii aerieni din Uniunea Europeană și cei din afara ei. Dacă ne gândim la transportatorii aerieni din statele terțe, atunci aici vorbim despre companii care funcționează, sunt sprijinite de multe ori prin subvenții. Nu e nimic nou în domeniul aerian. Care sunt consecințele? asupra concurenței între companiile europene, companiile low cost și alte companii care sunt subvenționate. Până la urmă, cei care au de suferit sunt angajații, cărora nu li se respectă drepturile. Iar acesta este elementul cel mai important, de aceea noi respingem acest, uh, raportor. Vă mul- acest raport. Vă mulțumim, domnule. Acum are cuvântul în numele FDD, doamna Daniela Aiuto. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dragi colegi, după cum știm uh, prea bine, în uh, Uniunea Europeană există reguli stricte pentru concurența neloială, menite să uh, protejeze accesul tuturor companiilor. Însă, uh, acest lucru nu este garantat întotdeauna. Nu avem reciprocitate din partea altelor, altor țări și autoritățile noastre trebuie să adopte măsuri compensatorii uh, Ehm, fără, acordurile, fără acorduri bilaterale. De aceea este important să uh, luăm măsuri pentru a revizui 868 și să introducem măsuri specifice mai eficiente pentru uh, a putea uh, um, face anchete și plăti compensații. Până acum regulamentul nu a fost implementat și folosit așa cum trebuie. Dacă vrem să garantăm cetățenilor Uh, dreptul la uh, conectivitate și să garantăm concurența loială pentru companiile noastre, este esențial să avem uh, înființate măsurile de control eficiente. Mulțumesc, domnul Șoșnierț. Un minut. Porządzenie mówi, że nieuczciwa konkurencja to taka... Mulțumesc. Acest regulament spune <clears throat> concurența neloială e cea bazată pe privilegii și subsidii, subvenții oferite de state. Eu sunt de acord. Da, asta e concurența neloială. Dacă iei bani de la contribuabil și îi dai unei companii. Pentru că acești bani, practic, constituie un furt, nu? Noi suntem în Uniunea Europeană și ce facem noi? Subvenționăm tot ce mișcă. Agricultură, studenți, transporturi, ONG-uri ai atât la noi acasă cât și în străinătate. Vom subvenționa de acum și transportul aerian? Cu câteva vreme în urmă, Comisia a fost de acord cu guvernul polonez, care și-a fraudat propriul popor ca să-și subvenționeze compania aeriană. Și alte țări vor face la fel. Este necuvincios pentru noi să ne ascundem după deget. dăm vina pe uh, companii și ne ascundem în spatele principiilor concurenței. Mulțumim, spune președintele. Acum are cuvântul doamna Lukaczewska. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pasagerii din domeniul aerian sunt foarte importanți pentru economia europeană și în ultimii ani putem să constatăm că există tot mai multă conectivitate în Uniunea Europeană, dar și cu statele terțe. E o piață foarte dinamică care se dezvoltă și exist- există presiuni foarte mari din afară în ceea ce privește concurența. Care sunt rădăcinile acestei presiuni? concurența din economiile emergente și tot ce se întâmplă la, cu globalizarea. Cine sunt concurenții noștri? De exemplu, companiile din Orientul Mijlociu, care au un capital foarte mare și au de asemenea și standarde ridicate, dar oferă totul la prețuri bune și nu trebuie să respecte regulile europene. E un lucru care le permite să se dezvolte foarte repede, dar e un lucru care și afectează foarte mult concurența. Sunt de acord cu antevorbitorii mei în ceea ce au spus când spuneau că trebuie să facem tot ce ne stă în putință, astfel încât uh, acordurile pe care le încheiem cu toate statele să țină cont de concurența echitabilă. Așa că e nevoie de măsuri reparatorii pe care să le prevedem și să ne asigurăm că există condiții echitabile pentru transportatorii aerieni din Uniunea Europeană. Sunt convinsă că acest regulament va fi un instrument foarte bun care va consolida domeniul aerian în Europa. Însă trebuie să ne gândim că până la urmă pasagerii sunt cei care aleg ce fel de companie aeriană aleg. Intervine aici prețul biletului, calitatea, siguranța, punctualitatea și sper că companiile europene vor ține cont și ele de toți acești factori, vor ține cont de consumatori, trebuie să îi respecte pe consumatori și nimic nu poate înlocui acest fapt. Mulțumim și acum aveți un cartonaș albastru din partea domnului Solșnierț. Îl acceptați? Îmi pare

Mulțumesc, domnule Țapardel. Domnul Zlotovski are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În sectorul aviatic, concurența nu este doar necesară, dar, și, dar pasagerii chiar se așteaptă să existe concurență, însă ea trebuie să funcționeze pe baza principiilor sănătoase și să se excludă practicile neloiale utilizate de statele terțe în ceea ce privește liniile aeriene europene. Trebuie să avem uh, mijloace la dispoziție pentru a ne apăra de concurența neloială a companiilor aeriene subvenționate și uh, care primesc beneficii administrative, ceea ce denaturează concurența cu Europa. Cred că acest regulament ne dă ocazia de a elimina aceste practici care um, aduc prejudiciu pasagerilor. Însă, mai ales, avem nevoie de soluții internaționale complexe care să interzică utilizarea practicilor necompetitive în sectorul uh, aviatic. Avem nu, nevoie nu doar de acorduri, ci și de mai multă presiune asupra statelor terțe. Astfel vom elimina aceste practici. Mulțumesc foarte mult! Acum deschidem procedura intervențiilor spontane. Domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul 868 trebuie să fie pus în aplicare, pentru că doar așa putem să oprim concurența neloială din partea transportatorilor din state terțe, aceia care aveau posibilitatea să intervină prin, în acest domeniu unde Uniunea Europeană nu era activă. Domnule comisar Oettinger, vreau să vă reamintesc încă o dată de un fapt și anume în ceea ce privește Aegean Airlines, această companie aeriană. Această companie de linie are aproape un monopol. Biletele sunt incredibil de scumpe, mai ales cele din Creta spre Atena sau cele dinspre Atena la Berlin. Însă de la Atena la Berlin biletele sunt mai ieftine. Până la urmă cei care plătesc sunt grecii și v-am mai pus o întrebare și în anul 2018 nu am primit niciun răspuns în acest sens. Din Creta pe continent și invers, prețurile sunt incredibil de mari. Mulțumim. Domnul Etheridge are cuvântul un minut. Thank you. Mulțumesc. Uh, am fost uh, preocupat când uh, a început dezbaterea și a spus că dacă lucrăm împreună putem să preluăm puterea. După ce am văzut că e vorba de protecția concurenței în transportul aerian și m-am gândit, nu, o să fie bine, e vorba de um, comerțul liber. Apoi a început domnul comisar, a început bine, foarte drăguț, după care a început să treacă în revistă toate regulile noi. Și acum, după ce am ascultat, îmi dau seama că, de fapt, este vorba despre înlăturarea acordurilor individuale și uh, preluarea scaunului de negociator șef de către Uniunea Europeană. Uh, multe state membre acordă ajutor de stat uh, și uh, uh, acum Uniunea Europeană zice lăsați că să facem și noi la fel. O să punem și noi banul în joc. Uh, cu ajutor de stat um, cred că uh, de fapt um, nu am spus lucrurile livrurilor pe nume, de fapt se dorea tocmai asta să ajutăm cu ajutor de stat Domnul Kelly are cuvântul Mulțumesc mult ca eurodeputați, probabil zburăm mult mai mult, de mult mai multe ori, mult mai des decât uh, alți cetățeni și avem un interes clar în transportul aerian. E important ca să fim competitivi și un lucru ce poate fi spus despre Uniunea Europeană e că au apărut uh, numeroase companii low cost. Ryanair e una dintre ele pe care eu o folosesc foarte des și cu ani în urmă, când Ryanair nu exista, orice zbor costa sute și sute de euro mă gândesc uh, special la Erlingus, însă argumentul nostru e că trebuie să fim competitivi și la nivel global. Sunt perfect de acord cu tot ce face Comisia pentru a elimina concurența neloială a statelor terțe. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum îi dăm din nou cuvântul domnului comisar Oettinger. Vă rog! Herr Präsident, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați europarlamentari, am ascultat intervențiile dumneavoastră din care am înțeles că există un sprijin pentru acest regulament din partea dumneavoastră, din partea raportorului, domnul Piper, sprijin din pentru ceea ce a făcut Consiliul împreună cu Comisia. În anumite intervenții au fost menționate probleme. Uh, probleme care există. Da, regulamentul nu poate să rezolve toate problemele, însă reprezintă un pas important în calea spre o concurență echitabilă, în interesul transportatorilor aerieni care își au sediul în Uniunea Europeană, dar și în interesul acelora din exterior care își doresc să intre în această concurență, dar care trebuie să respecte aceleași reguli. Și până la urmă e un regulament și în interesul pasagerilor, cetățenilor, consumatorilor. Pe această bază vor putea să se bucure de prețuri mai bune pentru calitate bună și vor putea să aleagă dintre diferiți furnizori de servicii și să-și cumpere biletele. Un vot clar al Parlamentului a fost, ar fi foarte important pentru acest proces. Doamna Bulș și Comisia sunt cei care vor trebui să ducă la îndeplinire uh, aceste proiecte legislative care să ne ajute în domeniul viitorului, în transportul aerian. Dar e clar că vorbim de un pas important în direcția cea bună, așa că eu vă mulțumesc pentru sprijin. Vă mulțumim, domnule comisar, și acum are cuvântul raportorul, domnul Piper, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, domnule Oettinger. Fie că vorbiți despre energie, buget, astăzi transport, întotdeauna sunteți foarte convingător. Le mulțumesc colegilor pentru intervențiile și sprijinul acordat, sprijin concret. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, vreau să mulțumesc tuturor întregii echipe de negocieri și să le mulțumesc și asistenților noștri. Mă bucur că toate statele europene sunt acum unite și că am reușit cu toții să îndepărtăm temerile pe care le aveau alte state mai mici și anume se gândeau la ce se va întâmpla în situațiile de conflict și cum putem acționa. Iată că am găsit prin intermediul regulamentului o soluție. Apoi mă mai bucur că Parlamentul este cel care a oferit o eficiență mai mare acestui regulament, când Uniunea poate să intervină când există doar o amenințare în ceea ce privește daunele, e deja o mare diferență față de regulamentul din trecut 868 care nu a avut niciun fel de efecte. Doamnelor și domnilor, mâine va fi o zi bună pentru transportatorii aerieni din Uniunea Europeană și o zi bună pentru o Europa echitabilă. Dacă suntem uniți în Europa, în Uniune, atunci putem să trecem peste egoismele pe care le au marile companii și unele națiuni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Piper. Închidem această discuție acum. Votul va avea loc mâine. L'ordine del giorno reca ora la relazione di, dell'onorevole Holmeier. Acum uh, discutăm uh, raportul doamnei Monica Holmeier, orientări pentru bugetul 2020, secțiunea 3 și dau cuvântul doamnei Holmeier. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, stimate colege. De la început vreau să mulțumesc, vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră care au lucrat împreună cu mine la acest document, astfel încât să avem orientări bune. Și să avem accente importante pentru anul 2020. Nu e un an ușor. În acest an se va face trecerea la cadrul financiar multianual, așa că trebuie să ne asigurăm că va exista o tranziție bună. Apoi e un an dificil și pentru că intervine Brexitul și trecem, vedem dintr-o catastrofă în alta. Până la urmă nu știm ce se va întâmpla până la urmă, ce ne mai așteaptă în viitor. Apoi mai există și multe alte provocări. Pe de o parte discutăm despre concurență, locuri de muncă, bunăstare socială în Uniunea Europeană, toate acestea să fie promovate în Europa. Avem provocări legate de ajutorul pentru dezvoltare, mai avem provocări legate de fluxurile de migrație și provocări legate de oamenii care suferă foarte mult în exterior. Și apoi mai intervin și aspectele de siguranță de securitate, securitate internă și externă și toate lucrurile care sunt legate de acestea. Și ne dorim să putem să ne protejăm cetățenii. Stimate domnule comisar, eu am o simplă rugăminte și dumneavoastră să ascultați dorințele pe care le avem într-un domeniu special și anume pentru tineri și pentru Erasmus. Aici să ne veniți în întâmpinare pentru că noi suntem convinși că le putem oferi tinerilor locuri de muncă bune și stabile atunci când avem o industrie, când avem o economie care să poată să ofere locuri de muncă care să facă față concurenței și să investim în aceste tehnologii ale ale viitorului, să putem să educăm bine pe tinerii noștri și în interior și în exterior. Și apoi e important ca aceștia să poată să cunoască și alte state, să cunoască vecinătatea europeană, să intre în contact cu ea. De aceea sunt importante asemenea programe și trebuie să fie sprijinite. Avem programe în care rata de succes e destul de scăzută. La Orizont 2020, de exemplu, mă repet acum, e puțin obositor să ne tot repetăm, însă îmi doresc ca programe cum ar fi COSME, programe cum ar fi Future Emerging Technology, colleges unde există o cotă de refuz de până la 97%, nu pentru că programele sunt proaste, proiectele sunt proaste, ci pentru că pur și simplu nu am reușit să obținem destulă finanțare din, prin statele membre. Îmi doresc ca tinerii în Uniunea Europeană să poată să aibă niște locuri de muncă bune și orientate spre viitor, niște locuri de muncă cu asigurări sociale pentru ei, uh, locuri de muncă care să facă față viitorului, iar companiile trebuie să poată să protejeze și ele investițiile și să facă investiții în aceste domenii, astfel încât să avem asemenea locuri de muncă. Sunt lucruri importante. Trebuie să-i sprijinim pe tineri să fie bine calificați pe de o parte și apoi e important să asigurăm și o durabilitate, apoi să sprijinim locuri de muncă, să sprijinim inovarea într-un asemenea mod încât locurile de muncă în viitor în Uniunea Europeană să fie locuri de muncă care să intre într-o concurență sănătoasă cu ceea ce se întâmplă în celelalte alte locuri din lume. Există state membre cu care nu prea am reușit să discutăm. Vedem că Consiliul nu este prezent astăzi, însă mă voi adresa Consiliului astăzi. E foarte important ca aceste subiecte să fie discutate, asemenea subiecte importante să fie discutate la timp și înainte, să putem să cădem de acord pe conținut, chiar dacă vorbim despre acte legislative care vor interveni în următoarea perioadă de legislatură. Și așa că mi-aș dori ca și Consiliul Consiliul să se ocupe de acest subiect și m-aș bucura foarte mult dacă Comisia Europeană ar ține cont de punctele importante pentru noi. Vă mulțumim, vă mulțumim, doamnă Hölmeier, și acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul Oettinger. Domnule președinte, stimați europarlamentari, doamnelor și, doamnelor și domnilor, prin dezbaterea de astăzi, se deschid negocierile bugetare pentru anul 2020. Un an interesant. Și apoi, anul trecut, discutam despre acest buget 2000, despre bugetul până în 2020. Acum există și anumite nesiguranțe. Brexitul. Nimeni nu știe dacă colegii noștri vor avea toate drepturile și obligațiile bugetare în anul viitor, dacă vor dori ca să se implice. Nu știm dacă vor fi alături de noi mai departe pe viitor pentru lucruri pe care le-au convenit și în cadrul Consiliului. Și apoi există o schimbare, o schimbare și în Parlament, se schimbă Parlamentul, există schimbări și în cadrul Comisiei. Tocmai de aceea noi trebuie să contribuim la stabilitate. Programele bugetare pentru dezvoltarea Europei să aibă efecte pozitive. Obiectivele comune pe care le avem să le putem finanța prin banii europeni și să ajungem la rezultate. Îi mulțumesc doamnei Holmeier pentru munca foarte bună făcută. O muncă inteligentă care constă în faptul că s-a ținut cont de așteptările diferite ale grupurilor politice, ale colegilor. Toate acestea au fost aduse acum la un numitor comun. Nu e ușor, de la an la an, nu, niciun an nu e ușor, într-un an electoral e și mai greu le mulțumesc și colegilor care au fost dispuși să se implice și să nu ducă o campanie electorală în detrimentul acestei poziții a Parlamentului. Ținem cont de obiectivele pe care le propune Parlamentul, sunt obiective pe care le recunoaște și Comisia. Vedem că există această schimbare importantă. Sunteți responsabili acum pentru poziția Parlamentului. Acest Parlament e responsabil. Dar sper că lucrurile nu vor fi văzute foarte diferit de viitorul Parlament. Sper că viitorul Parlament va continua munca începută aici. Sper că viitorul, parla- viitorul Parlament va avea responsabilitatea de care e nevoie pentru toate aceste aspecte financiare pe toate domeniile, de la cabotaj până la toate celelalte subiecte care sunt importante și care vor rămâne pentru următorul Parlament. Și Comisia se află în fața unor provocări. Urmează perioada de conciliere în octombrie, apoi la 18 noiembrie poate va interveni noua Comisie. Noi trebuie să rămânem axați pe sarcinile noastre, să vedem ce va accepta noua comisie de la Comisia Juncker. Oricum, noi ne așteptăm la o continuitate, o continuitate pentru că ea e importantă pentru stabilitate în Europa. Ne dorim să creăm un pod spre viitoarea Europa. E nevoie de investiții în inovare, în Securitate. E un titlu pe care l-a ales și doamna Holmeier. Cred că acest, cred că acest titlu a fost ales într-un mod foarte inteligent. Ne gândim la tinerii europeni. Ca înainte, prioritățile noastre economice sunt concurența, creșterea economică, locuri de muncă mai multe și mai bune, condiții de viață mai bune, cercetare, tinera, tânăra generație, lupta împotriva schimbărilor climatice. Suntem de acord cu faptul că trebuie sprijinită creșterea economică. Aceasta trebuie să fie o prioritate. Ultimii șase ani, în mare, au fost ani buni pentru economia europeană. Creșterea a fost tot mai mare de la an la an, mai mult decât s-a prevăzut înainte. Am avut mai multe am avut um, câștiguri mai multe decât ne-am fi gândit de la an la an. Apoi, locurile de muncă au crescut, astfel încât șomajul și șomajul în rândul tinerilor au scăzut. Da, nu e suficient, mai avem încă foarte multe de făcut, dar ultimii șase ani au fost ani buni. și se pare că da, dezvoltarea economică își revine și de aceea e și mai important ca să avem instrumente sub bugetul 2020, instrumente împotriva crizelor, împotriva recesiunii economice, instrumente care să fie pentru creștere economică, pentru locuri de muncă, pentru prosperitate, pentru concurență și totul cu finanțele noastre limitate. De aceea trebuie să le punem în aplicare foarte bine. COSME și IMM-urile noastre, începând de la acestea, de la sprijinirea startup-urilor, toate acestea sunt lucruri inovatoare și importante în Uniunea Europeană. De la Erasmus Plus până la competențele interculturale de la securitate cibernetică până la lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția naturii. Avem o serie întreagă de programe care merg în direcția cea bună, pe care le punem în aplicare cu mijloacele noastre financiare limitate și trebuie să consolidăm toate aceste programe. Pentru toate acestea e nevoie de cât mai multă flexibilitate. Parlamentul și Comisia ar trebui în parte să lupte împotriva Consiliului să existe această flexibilitate, astfel încât să putem acționa și reacționa la tot ceea ce ne va aștepta în, în următorii ani ca provocare și sarcină. Tocmai în politica de coeziune e important să existe un nivel suficient în ceea ce privește plățile. Tot ceea ce se face în credite de plată, tot ceea ce înseamnă plăți, trebuie să se poată și realiza. Consiliul, la data de 12 februarie, și-a hotărât orientările în Consiliul ECOFIN. Acum și în zilele următoare ne vor prezenta în continuare orient... Acum ne prezentați dumneavoastră orientările dumneavoastră care vin ca o completare. Așa că noi, Comisia Europeană, va trebui să facem o muncă de mediator atât cât ne stă în putință, astfel încât să ajungem la un acord cât de bun între Parlament și Consiliu. Și va exista în luna martie un prim trialog care va reprezenta o primă ocazie ca să facem așa. Încă o dată, prioritățile dumneavoastră sunt foarte apropiate, dacă nu chiar aceleași cu ale Comisiei Europene. Vă mulțumesc pentru această muncă foarte bună și mă bucur că reușiți să nu amestecați campania electorală cu sarcinile care rămân pentru anul 2020 și că trebuie să facem totul în interesul cetățenilor noștri. Mulțumesc! Vă mulțumim! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule comisar. Începem cu intervențiile în numele grupurilor politice. În numele PPE are cuvântul domnul Kelly. Trei minute. Uh, Mulțumesc foarte mult. Um, mulțumiri și felicitări domnului Holmeier și comisarului Oettinger, care uh, face uh, o treabă atât de bună la acest portofoliu, ca, așa cum a făcut și la portofoliul energie. Aceștia sunt oameni buni care trebuie să fie felicitați pentru activitatea lor. Bugetul pe 2020 uh, stabilește direcția cea bună pentru viitorul CFM, de aceea trebuie să ne asigurăm că stabilește prioritățile cheie pe care dorim să le atingem în următorii 10 ani. Bugetul trebuie să fie puternic, bine finanțat și orientat către viitor, așa cum a menționat comisarul. Salut uh, aportarea bazată pe inovare și cercetarea raportoarei, uh, în domenii în care m-am implicat mult în mandatul meu um, acest lucru va duce la creșterea economică, la sporirea competitivității economice și la creșterea locurilor de muncă în Uniunea Europeană. Ehm, programe de succes precum Orizont 2020, COSME și investiții digitale uh, se regăsesc în raport. Ehm, mă bucur că ehm, este o prioritate provocarea mediului. Faptul că dorim să ne asigurăm că obiectivele de mediu sunt atinse uh, și că trebuie să implementăm măsurile necesare pentru a ne asigura că Uniunea Europeană rămâne în prima linie a luptei împotriva schimbărilor climatice, așa cum a făcut-o prin acordul la Paris acum 2 ani. Fără finanțare suficientă pentru aceste acțiuni nu vom realiza nimic. prin uh, programe de succes și instrumente bune, uh, bugetul european poate, se poate mobiliza pentru acțiuni uh, importante. FC singur a realizat 35.000 um, de, de ore de, de gigavați pe oră în electricitate. De asemenea, 5.000 de gigavați pe um, oră au fost um, economisiți anual ceea ce uh, ne ajută să transformăm visele în realitate. Invest EU uh, este un program foarte bun și va fi uh, construit pe bazele EFSI. De, la, despre asta discutăm acum la trialog. Astfel vom avea un buget ambițios, puternic și bine finanțat. Sper că putem finaliza uh, discuțiile pentru noul uh, CFM 2020-2027 sunt de acord cu ce spune comisarul în legătură cu Brexit. E incredibil că prin uh, un vot de 308 la 312 s-a decis să nu iasă fără acord din UE. Poate că împreună putem face ce ne uh, dorim, uh, mai bine decât o putem face fiecare individual. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Uh, aveți o solicitare de cartonaș albastru de la doamna Niria, dar o acceptați? Aveți cuvântul. Sean. Salut uh, faptul că te arăți așa de interesat uh, în chestiuni climatice, dar dacă ai uh, fi citit bugetul, ai fi văzut că se pune acolo o sumă prea mică pentru schimbări climatice. Întrebarea mea ar fi de ce grupul tău politic Ehm, i-a, i-a refuzat pe cei care au venit să vorbească cu primul ministru Irlandei uh, despre acest lucru. De ce întotdeauna vreți să puneți bani uh, pentru uh, cheltuirea combustibilor fosili? În loc să discutați și să ne spuneți cum am putea trăi mai bine fără energiile fosile. Poate ne spui cum gândești. Interesantă întrebare. Eu am fost uh, implicat în chestiuni legate de schimbările climatice, am, reper, am reprezentat Parlamentul la Paris, uh, am fost uh, raportor pentru energie regenerabile, deci uh, implicarea mea în schimbările climatice și în combaterea lor a fost, uh, este ceva nou, nu știu ce nu știe vorbitoarea. Partidul meu uh, este acum la guvernare, Uh, avem un nou uh, ministru care chiar în această clipă pregătește planurile privind clima și energia, planuri foarte ambițioase și uh, um, obiectivele 2040, în care avem 25% pentru acțiuni uh, uh, climatice. Fine, Gail uh, este partidul la guvernare în uh, Parlament și PPE-ul uh, din Parlamentul European uh, conduc uh, lupta pentru combaterea schimbărilor climatice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele S și D, are uh, cuvântul doamna Gloanec Moran. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. E o plăcere pentru mine să mă exprim în numele socialiștilor și democraților pentru pregătirea acestui buget 2020, ultimul din curentul CFM. Nu a scăpat nimănui faptul că ne aflăm într-un context